I'm going to start on the... O să începem cu raportul privind creșterea albastră. Pentru că raportorul este aici și avem și câțiva din raportorii din umbra, așa încât o să inversăm puțin ordinea. Domnule Danelis, aveți cuvântul. Creșterea albastră, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. mod clar sabotează lucrările noastre. Asta nu ne va împiedica să discutăm despre creștere. Cred că este mai necesar ca oricând să punem bazele creșterii și să creăm un cadru favorabil creșterii pentru ca economia reală să progreseze în Europa. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά Cred că comunicarea Comisiei referitoare la creșterea albastră este vizionară, este o propunere vizionară, însă în același timp este și realistă. Este vorba despre crear, despre consolidarea economiei maritime, astfel încât să se stimuleze creșterea economică s-ar putea crea foarte multe locuri de muncă în acest domeniu și asta pe termen scurt. De asemenea, cred că trecerea înspre uh, mare, înspre ocean, uh, este cunoscută. Este o șansă pentru Europa să ne recâștigăm competitivitatea față de marile țări emergente ale Estului și ale Sudului. Considerăm că, în principiu, creșterea albastră, menționată aici în, dom- în diferite domenii, este vorba, printre altele, de un, um, o gestiune integrată a regiunilor de coastă. Sunt uh, propuneri necesare pentru a stimula activitatea în, în zonele de coastă, dar și pentru a proteja mediul. În raportul nostru spunem că trebuie să se ia măsuri concrete în dif diferite domenii. Avem nevoie de competențe specifice pentru cei activi în acest domeniu. Ar trebui să fim pregătiți, să formăm uh, loc, uh, persoane care să poată ocupa aceste locuri de muncă ce vor fi create. Din acest motiv, suntem de părere că ar trebui că ar trebui să se creeze uh, foruri pentru acest sector pentru a se vedea care vor fi următoarele măsuri, uh, mai ales în domeniul formării. Trebuie să vedem și care este, care este necesarul de competențe. Este, avem și uh, panorama europeană a competențelor uh, și ar trebui să fie îmbunătățită de asemenea mobilitatea forței de muncă. Ar urma să aibă loc o acțiune pe mai mulți ani pentru studenți, profesori, Erasmus și așa mai departe. În ceea ce privește transportul maritim, Avem acum o bază, așadar, pentru a atinge uh, obiectivul din Cartea Albă. Un nou cadru pentru transport, astfel încât până în 2050 o mare parte a transportului să poată fi transferată înspre transportul maritim. Considerăm că transferul uh, maritim în Uniunea Europeană este uh, împovărat cu prea multe uh, taxe și prevederi, ceea ce împiedică eficiența. Există și programul pilot uh, al centurii albastre, care a fost de foarte mare succes și solicităm comisiei ca deja din acest an să extindă acest proiect. De asemenea, construcția navelor este importantă în Europa. Știm că acest sector au de suferit în ultimii ani, însă cu ajutorul creșterii albastre se pot crea locuri de muncă și acolo. Știm că există cerere din ce în ce mai mare pentru uh, nave ecologice avem nevoie de noi nave de asemenea. Considerăm însă că creșterea albastră nu se rezumă, nu se restrânge numai la zonele costiere, ci în toate branșele și domeniile din Europa. Apoi, turismul um, este probabil unul dintre elementele cele mai importante și care poate fi consolidat uh, cel mai, uh, cel mai bine. Aici uh, trebuie să, ca statele membre să, în cooperare cu autoritățile locale și regionale, să consolideze infrastructura, iar noi trebuie să facem tot ce putem pentru ca acest sector să nu aibă prea multe obstacole birocratice. Autoritățile locale și regionale joacă un rol important pentru stimularea turismului, școli de uh, navigație, um, școli de turism, de asemenea, se pot crea și așa mai departe. Apoi, în ceea ce privește supravegherea, dacă se simplifică procedurile, atunci se pot economisi foarte multe costuri. De asemenea, acordarea vizelor trebuie să existe um, proceduri simplificate. Transportul este o resursă foarte importantă pentru statele port, pentru orașele port, mă scuzați. Se pot oferi pachete turistice foarte atrăgătoare, se poate pune accentul pe cultură și istorie și se poate crea o nouă valoare adăugată pentru croaziere. Cred că, sper că propunerea comisiei subliniază și competitivitatea prin sprijinirea infrastructurii, porturilor, prin oferirea de servicii, de exemplu, adaptare la prevederile Schengen, astfel încât porturile europene să devină mai, atrag mai atrăgătoare pentru croaziere. În uh, zona Mediteranei, probabil uh, turismul maritim este utilizat uh, sau exploatat cel mai bine față de alte zone din lume. Este important însă când este vorba de turism ca um, condițiile de securitate să fie respect, de siguranță să fie respectate, inclusiv pentru uh, navigația de agrement și așa mai departe. De asemenea, gastronomia joacă un rol foarte important în uh, dezvoltarea turismului costier. Trebuie să nu uităm că trebuie să se creeze sinergii între sectorul primar și cel uh, al serviciilor. Avem materiile prime agricole și apoi uh, turismul. Acestea ar trebui să fie combinate și ar fi foarte util nu numai pentru zonele de coastă, ci și pentru uh, interiorul țărilor. Apoi, energia albastră. Suntem cu toții de acord că este vorba de un capital pentru economia maritimă. În continuare ar trebui să jucăm un rol de pionier. Cercetarea este foarte importantă aici. Ar trebui să avem o strategie pentru energia uh, albastră, așa cum a existat ea și în alte sectoare. parcurile energetice offshore ar putea să rezolve o problemă energetică foarte mare existentă la ora actuală. Există, pe de altă parte, o, o incompatibilitate între turism și alte activități. Aici ar putea interveni acvacultura, de exemplu. Este un domeniu în plină dezvoltare care ține de același domeniu. Așadar, parcuri energetice offshore ar putea fi combinate cu acvacultura în zonele costiere. Și așa s-ar putea evita anumite probleme create de obicei, pro, create de obicei în uh, ecosistemele în care există acvacultura. Domeniul acvaculturii oferă deja 80.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană. ONU a făcut unele estimări în acest sens și s-a ajuns la concluzia că în 2019 vor fi prinși mai mulți pești uh, din acvacultură decât uh, prin uh, pescuit obișnuit în ocean. utilizarea mm, resurselor, există condiții pentru utilizarea uh, resurselor și materiilor prime din, de pe uh, fundul oceanelor. Apoi, tehnologiile albastre, s-ar putea crea și aici noi locuri de muncă uh, cu înaltă calificare. Acest uh, sector este deja în strânsă legătură cu alte sectoare. Sănătate, cosmetică, inovație, sectorul alimentar și așa mai departe. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră pentru strânsa cooperare și sunt convins că vom continua buna cooperare și în viitor. Mulțumesc și secretariatului care ne-a sprijinit uh, foarte mult la munca la acest raport și vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Ms. Vlasto. Mulțumesc, doamna Vlasco. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc uh, colegului nostru Spiros uh, pentru munca sa pentru că, în plus, uh, împărtășesc uh, o serie din observațiile și propunerile făcute de el. Cred că acest raport poate să fie îmbogățit în continuare, îmi cer scuze, dar el este o foaie de parcurs uh, a Parlamentului pentru susținerea creșterii albastre, încât este important să vorbim de o abordare echilibrată între dezvoltarea activităților economice, respectul pentru mediul înconjurător, uh, ceea ce mă face să spun că putem să mergem și mai departe pentru uh, a articula instrumentele pentru creșterea albastră cu strategiile existente uh, și în domeniul mediului. Suntem cu toții de acord că trebuie să reducem la maximum uh, amprenta de carbon a activităților umane asupra regiunilor de coastă nu putem uh, decât să arătăm foarte clar acest lucru în raport. Cred că trebuie să existe un plus de precizie în acest. Aș vrea să fac câteva observații la acest dosar. Susțin ideea că trebuie să existe flexibilitate atunci când statele membre pun în aplicare liniile directoare uh, hotărâte la nivel european, astfel încât aceste state să poată să le pună în aplicare, dar ținând cont de caracterul specific al siturilor geografice, al locului respectiv. Cred că trebuie să vorbim în acest raport de nevoia de uh, a avea infrastructuri portoare de transport și de energie care să fie eficiente și durabile și care ne vor ajuta să reducem în același timp emisiile. În ceea ce privește turismul, și știți cât de drag îmi este acest subiect, împărtășesc întru totul poziția colegului nostru. Însă, trebuie să ținem cont și de faptul că trebuie să se investească în capitalul natural, susținând activități de uh, păstrare, de conservare și restaurare uh, a patrimoniului uh, natural în capitalul uman însă ă, ne trebuie să avem instrumente pe măsura mizelor. Pentru că de multe ori vedem că facem totul și nimic și economia întotdeauna are primul cuvânt de spus. Problema coexistenței activităților umane trebuie să fie examinată în domeniul maritic pentru că nu trebuie să fie concurente, ci trebuie să favorizăm sinergiile și economiile uh, de scară. Ai vorbit de pescuit, de acvacultură, sunt într un totul de acord. Cred că trebuie să legăm creșterea albastră cu uh, principiul securității și siguranței maritime, precum și cu uh, principiul precauției. Asta vreau să spun, nu am nimic uh, special de adăugat, pentru că sunt întru totul de acord cu ceea ce s-a spus anterior. Mulțumesc. Președintele, doamna Meisner. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru raportul său. Am cooperat foarte bine până acum și sunt convinsă că va continua la fel. Eu de mult timp uh, sunt foarte entuziasmată de acest uh, domeniu și când ne gândim că 70% din pământul nostru este acoperit de apă și că numai restul este pământ, dar uh, că în 2050 vom fi 9 miliarde, toți acești oameni vor dori să uh, mănânce, să, se tra- să fie transportați și așa mai departe. Și marea, oceanele vor juca un rol foarte important în acest sens. De aceea este important să ne gândim cum putem să generăm această creștere și în același timp să protejăm, să menținem oceanele pentru viitor. În același timp, Europa poate crea locuri de muncă pentru a fi un lider în acest domeniu în viitor. Mă bucură acest raport pentru că acest raport este o, o contribuție pentru strategia Europa 2020. Aici se poate genera creștere și se pot genera locuri de muncă. În sfârșit, uh, politica maritimă este um, mai dorită, este acceptabilă. Iar acum uh, politica maritimă integrată nu are numai o linie bugetară, ci face parte din strategia noastră europeană și asta este important. Să vorbim despre sectoare ale viitorului. De curând am fost la conferința maritimă din Germania și aici uh, creșterea albastră joacă un rol foarte important, chiar dacă nu îi se spune așa, mai ales pentru transport. Domeniul uh, transportului va crește în viitor, vor uh, parcurge mult mai multe vase de croaziere, croazieră um, oceanele și mările, de asemenea transporturile um, um, și uh, serviciile poștale vor fi mai ecologice pe mare. Iar uh, gazele naturale, petrolul uh, va fi va trebui să fie și transportat pe mare și pentru asta se vor construi infrastructuri adecvate. De curând, în Germania de Nord, am uh, vizitat un port offshore pentru a vedea ce fel de noi variante pentru transportul maritim există. De asemenea, turismul. Toată lumea uh, preferă să își, sau aproape toată lumea preferă să-și facă <coughs> concediul la, ma- la malul mării Și raportorul a luat în considerare acest uh, lucru și mă bucură faptul. De asemenea, uh, turismul uh, în zone naturale este, este important și trebuie luat în considerare. Pescuitul, acvacultura, Um, pot să vă spun că aici um, avem deja instalații offshore legate de acvacultură, deci sunt zone din mare care sunt, au o dublă utilizare. Apoi, biotehnologia albastră. S-a spus că doar foarte puține din oceane sunt explorate, dar există deja mii de medicamente, produse cosmetice și așa mai departe, care se bazează pe astfel de produse. Uh, și acest domeniu va juca un rol uh, foarte important în viitor. Și până la urmă toate acestea țin de transport. Biotehnologia albastră nu, e, nu ține de competența noastră, însă toate aceste lucruri trebuie să fie transportate către oameni. Deci ne afectează. Exploatarea materiilor prime, uh, cu siguranță în viitor vom avea nevoie de aceste materii prime din uh, mări și oceane se lucrează la acest uh, domeniu și mă bucur că Europa joacă un rol important aici. Da, trebuie să creștem uh, atractivitatea locurilor de muncă în acest domeniu. Sunt de acord cu uh, raportorul și viz ideea vizelor mi se pare una bună. Apoi, foarte important, mi se pare să introducem Um, toate nivelurile în strategia noastră, strategii regionale de asemenea, Marea Mediterană și așa mai departe. Și de asemenea este important uh, să știm unde au, vo- unde au voie să meargă vasele de pescuit, unde creăm instalații offshore, uh, care zone trebuie să fie protejate și așa mai departe. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule uh, președinte, domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc uh, uh, domnule analist pentru acest raport. Este un bun început, câteva comentarii. Începând cu turismul, transportul și turismul, pentru că e vorba de Comisia Tran. Cred că trebuie să ne amintim de sinergii între turismul de coastă și maritim și uh, conformitatea cu protecția mediului și conservarea acestuia dar asta nu numai din punct de vedere al impactului negativ asupra turismului. Nu numai pentru asta avem nevoie de cadru. Uh, trebuie să avem în vedere și schimbările climatice. Și cred că cheia o uh, conține uh, amenajarea spațiului maritic. Prioritatea trebuie dată protecției zonelor de coaste și să echilibrăm noile activități și evoluțiile în funcție de această uh, prioritate. Să nu încercăm să forțăm uh, dezvoltarea uh, economică puțurile petroliere și extracția uh, țițeiului. Cred că trebuie să prioritiz prioritizăm lucrurile pentru protecția mediului de coastă și marin. În uh, alineatul 10 din uh, raportul domnului Daneris, uh, se vorbește de diferențele între statele membre în dezvoltarea sistemelor de gestionare pentru zonele de coastă și maritime. Sunt de acord cu necesitatea uh, consecvenței în punerea în aplicare a acestor strategii de management. De pildă, guvernul britanic, ținând cont de denumirea uh, uh, desemnarea unor zone de conservare uh, Maritimă a aprobat numai 31, când uh, experții recomandaseră de fapt 127 de astfel de zone. Trebuie să fim uh, puțin atenți și uh, să forțăm lucrurile astfel încât să existe o consecvență la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește amenajarea spațiului maritim. În ceea ce privește uh, aspectele pozitive ale creșterii albastre, cred că trebuie să valorificăm uh, potențialul uh, energiei albastre și în felul acesta am uh, putea să uh, abordăm și uh, prioritățile din punct de vedere al schimbărilor climatice. În ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă și construcția de nave ecologice, trebuie să realizăm obiectivele din Cartea Albă, foaia de parcurs pentru transportul unic. Eh, să avem un transport eh, în proporție de 50-50% pe calea ferată și pe căile navigabile până în 2050. Eh, aici intră în joc și capitalul de risc care va ajuta IMM-urile să-și dezvolte proiecte de mici dimensiuni Uh, salutăm noile idei legate de formarea profesională, mai ales uh, în legătură cu modelul Erasmus, care va permite dezvoltarea de noi competențe care să uh, ilustreze necesitățile economiei uh, albastre. Uh, în ceea ce privește aspectele negative, nu este atât de ușor să gestionezi extracția mineralelor marine uh, Uh, cu un efect pozitiv asupra mediului. Asta presupune riscuri uh, majore, mai ales în zonele sensibile din punct de vedere ecologice. Trebuie să fim uh, precauți, cred că vorbitoarea anterioară a spus acest lucru, atunci când analizăm în detaliu atunci când vorbim de biotehnologia albastră și aqua agricultură. Sunt zone cenușii pentru mine. Aștept uh, să lucrez uh, împreună cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră și să facem lucrurile să meargă mai departe. Doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac câteva remarci în numele lui Peter Van Dalen, uh, raportorul din umbră. Vreau să mulțumesc raportorului pentru munca asiduă pe care a depus-o și să arate cât de entuziast este pentru, în ceea ce vește acest uh, raport. Este la fel de adevărat să spunem că multe state membre nu par să recunoască care sunt avantajele uh, creșterii economice și uh, locurilor de muncă în turism. Este un lanț de aprovizionare uriaș și uneori acest aspect este o cenușă rasă. Cred că trebuie să îl menținem uh, pe lista priorităților. Peter spune că documentul Comisiei este unul ambițios și uh, ceea ce îi place este faptul că a ridicat în discuție problemele cheie care sunt uh, importante. Nu e vorba numai despre nave, ci deci este uh, vorba despre transportul rutier uh, și feroviar, impactul asupra industriei, asupra ocupării forței de muncă, asupra educației și crede și sunt de acord cu el că trebuie să uh, valorificăm în mai mare măsură istoria maritimă. Uh, noi susținem dezvoltarea durabilă a acestui sector și vrem să ne asigurăm că industria abordează problemele poluării, care sunt extrem de importante, uh, mai ales în Irlanda, uh, pentru că acolo zona de coastă este semnificativă și atunci suferă atunci când apar probleme majore în uh, ceea ce privește politica maritimă în domeniul transportului până în 2018, uh, ridică problema uh, unor nave mai curate din punct de vedere al poluării, care să plătească taxe mai mici. De asemenea, e uh, ridicată în discuție problema pirateriei pentru că este importantă în contextul cooperării internaționale. Dacă vedem ce se întâmplă în jurul Somaliei și Nigeriei, uh, cooperarea internațională pentru combaterea pirateriei este o prioritate uh, pentru siguranța industriei. De asemenea, vrea să se asigure că ne amintim că amenajarea uh, spațiului maritim este o competență a statelor membre. Sigur, cooperarea este lucru cel mai bun, dar trebuie să respectăm suveranitatea națională în aceste domenii și pentru a încheia uh, și el a ridicat în discuție Uh, aspecte importante uh, și este convins că raportorul le-a uh, avut în vedere. Deci vă mulțumim în numele domnului Van Dalen și așteptăm următoarea comunicare. Domnul Ugias. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc uh, colegului nostru, domnul Danelis, uh, pentru propunerea făcută. Aș vrea să-i mulțumesc pentru că e vorba de o propunere pe care o susțin din toată inima. Și cred că a fost bine construită. Aș vrea să-mi aduc propria Uh, contribuției care se va reflecta în amendamente. La primul punct, în legătură cu uh, sistemul de coastă și creșterea în această zonă, cred că acest lucru trebuie plasat uh, în contextul general în cadrul strategiei Europa 2020, care este busola noastră oarecum atunci când vorbim despre creștere în Europa. Nu putem să tolerăm zone, cum ar fi zona de coastă sau zonele de coastă, care de fapt frânează creșterea. Așadar, pentru a genera uh, creștere durabilă și inclusivă, trebuie în primul rând să evaluăm care sunt ajunsurile structurale care, care caracterizează sistemul. Așadar, Trebuie să vă atrag atenția asupra problemei transporturilor și costurilor uh, transporturilor uh, care penalizează aceste zone, uh, conexiunile între insule și între insule și uh, uh, continent. O să vă dau un exemplu pentru a ilustra ceea ce vreau să spun și să vedeți că de, vorbim de fapt despre oameni care sunt afectați o legătura între Sardinia și teritoriu și uscat uh, costă 800 de euro. E vorba de 120 de mile marine. Dar acest lucru uh, este Uh, are un impact negativ asupra transportului de călător, asupra, călătorului, uh, asupra transportului de uh, marfă. Comunitatea de insule din Mediterană reprezintă 36 de milioane de oameni. Deci trebuie să existe conexiuni optime către continent, către piața unică pentru aceste persoane. Uh, există și alte aspecte importante din punct de vedere structural legate de turism. Mă refer acum la aspectul sezonier. Dacă ne gândim că un teritoriu anume poate să înflorească numai uh, cu activitate de 4-5 luni în care lucrurile uh, merg uh, foarte bine, uh, pentru alte insule e vorba de o perioadă de 1-2 luni. Deci asta e o nebunie. Atunci când vorbim de creștere, cred că trebuie să abordăm uh, o serie de chestiuni pe care le-a ridicat în discuție domnul Danielis și uh, cred că și el a semnalat aceste zone. Pentru a încheia, aș vrea să spun următoarele cu sistemul nostru juridic avem o serie de instrumente juridice, cum ar fi codul uh, VAMAL, Articolul 151 din acesta permite statelor membre să identifice anumite zone libere. Aceste zone pot fi folosite pentru a compensa uh, handicapurile uh, structurale prin stimulenți fiscali, prin intervenții care să compenseze limitările. Acest lucru ar permite crearea de legături și, în ultimă instanță, este mai bine să folosim astfel de instrumente decât să ne folosim de eh, politica de coeziune sau instrumente eh, la nivelul fiecărui stat membru eh, o intervenție pentru susținere socială. Și mă apropii de încheiere, domnule președinte. Uh, Astfel de sisteme vor fi legate de piața unică și de sistemele integrate de transport. Cu această contribuție vom fi în măsură să realizăm obiectivele din strategia uh, Europa 2020, uh, depășind aceste uh, limite. Președintele, mulțumesc înainte de a da cuvântul reprezentantului Comisiei. Vreau și eu să spun câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc domnului Danelis pentru raport Uh, aș vrea să spun uh, că trebuie să ne reamintim și de apele uh, nordice și de apele reci, nu numai de apele calde, atunci când avem aceste inițiative. Și gândindu-mă la industria croazierelor, ceea ce mă preocupă este că în anumite state membre există aproape un monopol asupra industriei uh, uh, croazierelor. Uh, aș spune că în țara mea majoritatea pleacă din Southampton și vreau să spun că trebuie să fim atenți, să nu sfârșim prin a avea un port care să concentreze uh, toată uh, activitatea de croaziere ceea ce se întâmplă în mod clar în țara mea. Domnule Cușie, voiați să spuneți ceva? Suntem, uh, uh avem constrângeri de timp uh, din uh, cauza fiascoului cu incendiul, deci nu avem prea mult timp înainte de a, de a da cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe colegul meu pentru acest raport. Este un raport extrem de important, mai ales pentru uh, insule, nu numai pentru insulele din Sud, ci pentru toate uh, insulele care fac parte din Europa. Este un raport care, după părerea mea, este un uh, pas înainte către o economie albastră și către creștere. După părerea mea, această propunere uh, ilustrează ideea, uh, modul în care putem uh, să aducem la o creștere albastră în sectorul maritim. Uh, cred că dinamismul trebuie să caracterizeze Europa chiar și în acest sector. Uh, Sectorul poate să aibă succes dacă includem fiecare stat membru în acest demers, fiecare instituție, fiecare regiune. Și de asemenea, companiile uh, mici, astfel încât împreună cu IMM-urile să ne asigurăm că folosim zonele de coastă într-o manieră sustenabilă, viabilă. Cred că acest potențial de creștere de energie uh, obținută uh, din mare uh, are nevoie de linii directoare atunci când este vorba de acvacultură. Fiecare inițiativă, în mod ideal, este pus uh, în aplicare după consultarea statelor membre, uh, Parlamentul European și grupurile interesate. Strategia albastră este importantă atunci când avem în vedere energiile alternative sau turismul uh, în felul acesta și alte insule sunt ajutate să-și valorifice potențialul economic. Și aici aș dori să mă refer la o chestiune concretă. Trebuie să ne asigurăm că insulele care fac parte din Uniunea Europeană nu sunt uh, dezavantajate. Cred că este o problemă importantă ce trebuie discutată. Apoi, în ceea ce privește industria uh, uh, croazierelor care ia amploare uh, în anii ce vin, uh, ea este foarte importantă pentru economia europeană. Încă o dată aș vrea să îi uh, mulțumesc colegului meu pentru acest raport și o să fim în măsură să discutăm mai multe amănunte uh, pe baze bilaterale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune uh, reprezentantul Comisiei. În primul rând, aș vrea să vă spun că suntem încurajați de discuția de astăzi, de ceea ce am văzut din, raportul, din proiectul de raport al raportorului. Este ceva ce ne încurajează pentru că ne spune că suntem pe calea cea bună și referitor la modul în care vedem uh, politica maritimă în Uniunea Europeană importantă este, trebuie să subliniem importanța economiei maritime în ceea ce privește dimensiunea ei, dar și în ceea ce privește potențialul de dezvoltare și creștere. Și, de asemenea, trebuie luate în considerare anumite elemente pentru a vedea cum poate fi creată această creștere într-un mod cât mai eficient. De asemenea, foarte important este uh, ceea ce este prevăzut și în, și în raport, dar și în, a fost uh, menționat și în comentarii. Trebuie ca politica să fie văzută într-un mod coerent, nu, în, uh, nu pe sectoare individuale. Este un element foarte important. Apoi, crearea unor legături, care înseamnă că economia maritimă nu este numai cea de coastă, ci Uh, și faptul că există implicații pentru interiorul uh, țării respective. De asemenea, important este faptul că economia maritimă este um, alcătuită din tradiționale, pescuitul și așa mai departe, dar și uh, sectoare noi. Printre ele, unul care merită uh, și în acest domeniu merită subliniată importanța cercetării sunt uh, domeni, există domenii în care am investit în uh, inovație, în tehnologie și asta, asta a dus la abordări durabile. Și acestea sunt și domeniile în care Europa este cea mai competitivă, deci este ceva ce merită luat în considerare pentru viitor. Notăm referirea făcută la dependența de competențe, este un aspect foarte important, important în sensul că este foarte important să uh, menținem competențele existente, dar și să prevedem noile dezvoltări care au loc în această economie, de exemplu energii regenerabile uh, și să creăm uh, competențele necesare pentru uh, aceste sectoare. Trebuie să vedem așadar care sunt competențele existente sau care trebuie să fie stimulate și, de asemenea, unde se uh, pot stimula competențele uh, din diferite sectoare sau care pot fi utilizate în diferite sectoare. Um, de asemenea, un alt uh, sub, um, subiect um, va fi discutat la conferința noastră maritimă de la Valeta în 21-22 mai. În ceea ce privește cultura, suntem cu toții de acord că este un sector care are potențial, care va fi necesar în viitor pentru resurse uh, maritime, alimentare, dar este ceva ce trebuie um, luat în considerare într-un mod uh, prudent în, pentru, din perspectiva protecției mediului. Mai există un domeniu în care nu știm exact ce este posibil sau nu. Știm că există însă un interes în dezvoltarea um, în ceea ce privește uh, tehnologiile pentru extracțiile de, pe, de materii prime de pe uh, fundul oceanelor, dar, bineînțeles, încercăm să luăm în considerare și aspectele ce țin de durabilitate. Trebuie să vedem cum poate fi dezvoltat acest uh, sector. Un lucru cheie aici este efectuarea unui, unei evaluări de impact. Energia oceanelor, după cum spuneam, energia eoliană este un sector cheie în Uniunea Europeană, dar vor exista și altele, energia valurilor și a marelor, Beneficiile biotehnologiilor, de asemenea, au fost suficient uh, subliniate. Câteva elemente finale. Dezvoltarea economiei maritime în Europa va depinde și de condițiile cadru puse în aplicare. Și aici intervin o serie de aspecte. În primul rând, propunerile actuale referitoare la finanțarea sub uh, cadrul financiar multianual în, noua, în noile versiuni ale fondurilor structurale sunt aspecte prevăzute referitoare la creșterea albastră și este foarte important ca aceste aspecte să fie preluate în discuțiile ce au loc acum în statele membre și între statele membre și instituțiile europene pentru a se dezvolta acorduri de parteneriat și așa mai departe. Asta și pentru economia maritimă, dar și pentru infrastructuri, crearea de capacități și așa mai departe. Cele trei instrumente pe care noi le propunem ca instrumente sunt cunoașterea maritimă, supravegherea și planificarea spațială. Toate acestea sunt uh, elemente care vor permite dezvoltarea economiei maritime. Cunoaștere pentru că aceasta va uh, ajuta operatorii economici, supravegherea pentru că avem nevoie de mări sigure și uh, apoi uh, aspectul uh, spațial pentru că trebuie să uh, ne asigurăm că cunoaștem foarte bine teritoriul. Atât, domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnule raportor, dacă doriți să interveniți, dar am să vă rog pe scurt. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, pe scurt, experiențele pe care le-am avut cu economia maritimă, dar uh, și cu transportul și turismul pe insule și în zone costiere. Um, ei bine, în acest domeniu am avut experiențe pozitive și negative și am învățat din asta. Știm că atunci când uh, investim capital în uh, transport și în alte sectoare, mediul este în prim plan, calitatea mediului este foarte importantă și protecția ecosistemelor este cheie pentru dezvoltarea economiei maritime. Suntem de acord uh, cu multe dintre lucrurile spuse de colegi. Mulțumesc pentru buna cooperare. Bineînțeles, uh, se, se discută și despre extracția de materii prime de pe fundul mărilor. Este un subiect controversat, dar cred că aici trebuie să fim foarte prudenți de la bun început trebuie să fie prevăzute regle, reglementări foarte stricte și clare și astfel încât să putem să și supraveghem dacă acestea sunt respectate atunci când uh, se, fac, se fac extracții uh, din mări. În următoarele zile vor uh, veni amendamentele din partea colegilor și apoi vom avea posibilitatea să continuăm să cooperăm în acest domeniu, pentru că sunt încă multe subiecte care trebuie adăugate. Însă nici nu trebuie să avem un text prea lung, deci va trebui să ne și limităm oarecum. Oricum, mulțumesc uh, tuturor. Thank you, Mr. Mulțumim, domnule Danelis. Termenul pentru amendamente este 29 aprilie, votul în Comisia de Transport 30 mai. Următorul uh, punct este raportul domnului Savarma referitor la uh, acordul UE-Sri Lanka. Îmi cer scuze, domnule Sarvama, uh, după alarma de incendiu toată lumea a dispărut și nu au revenit. Trebuie cel puțin să continuăm. Deci aveți cuvântul la raportul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Este un, un, agrim, un acord care este o procedură standard, un acord între Uniunea Europeană și Republica Democratică Socialistă Sri Lanka, care înlocuiește cele 15 acorduri bilaterale pe care Sri Lanka le-a semnat cu statele membre. Nu există niciun fel de problemă legată de acest acord. Este, urmează să fie votat la sfârșitul lunii mai. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Benien. Dacă să economisim timp, susțin propunerea făcută de raportor și cam asta e tot ce voiam să spun. Mulțumesc. Alt Doamna Foster, doriți să spuneți ceva? Agree. Okay. Sunt de acord. amendamente. Singurul amendament pe care îl puteți face este să-l respingeți. Este 24 aprilie, se va vota în comisie pe 7 mai. Comisia trebuie să ia cuvântul? Nu. Mulțumesc foarte mult. Iar acum ultimul punct din ordinea de zi raportul domnului Marinescu privind politica aviației externe a Uniunii Europene. Domnul Marinescu, aveți cuvântul. Mulțumesc colegilor pentru amendamente. Am uh, propus niște compromisuri deja. Am avut o primă întâlnire la, la Strasburg cu raportorii din umbră. Cred că am ajuns la o înțelegere pe marea majoritatea amendamentelor cât și a compromisurilor. Aștept votul din uh, employment pentru opinie și voi propune ultima variantă de uh, compromisuri și, bineînțeles, apoi lista de vot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Banian. Da, într-adevăr, am avut o reuniune a raportorilor din umbră excepțională la Strasburg. Am acoperit toate aspectele. Majoritatea amendamentelor mele sunt cuprinse în amendamentele de compromis. Vreau să mă asigur că firmele erau menționate, nu numai consumatorii, firmele, societățile comerciale sunt și ele interesate de acest domeniu și de asemenea Uh, sunt mulțumit uh, de compromisurile, amendamentele de compromis propuse de uh, raportor privind aeropoartele regi regionale și cele din statele membre în ce privește noua infrastructură și mai buna folosire a infrastructurii. Erau câteva chestiuni care nu erau rezolvate și speram că vor fi rezolvate. Amendamentul meu 60 credem noi că, de fapt, Comisia nu poate pur și simplu să propună și să clarifice reprezentarea Uniunii Europene la OACI. Cred că e implicat și Consiliul acolo, așa că trebuie să avem un amendament pe acest subiect, să vedem dacă îl corectăm sau nu. Iar la amendamentul 54, cred că raportorul a fost de acord cu o abordare și anume că e, mai bună, e nevoie de o mai bună cooperare pentru a asigura eficientizarea cerului unic european. Dar s-ar putea să nu fi arătat cu degetul care sunt vinovații ă, și care blochează această inițiativă. Voi încerca să fac un ă, amendament oral în acest sens. Doamna Lichtenberger. Ja, herzlichen Dank. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc și pentru cooperarea din, de la reuniunea din Strasburg. Aș dori numai să fac referire la faptul că pentru noi uh, subiectul zgomotului în uh, aeroporturi este foarte important și mă refer la asta pentru că în acordul european referitor la zgomot Um, s-a făcut o actualizare, s-a dorit uh, derogarea um, pentru, a, pentru avioane americane a unor norme de zgomot uh, și eu cred că ar trebui la astfel de acorduri să punem accentul pe reciprocitate. Acestea sunt elementele pe care um, le văd eu, cred că este important să avem o linie consecventă. Atât. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, doamna. Doamna Foster are acum cuvântul. Da, îi mulțumesc domnului Marinescu. Eu nu am putut uh, să mă duc la reuniunea cu raportorii din umbră, m-am întors în Statele Unite, dar uh, am discutat uh, amendamentele și amendamentele de compromis și aș fi preferat ca unele dintre amendamente să rămână separat. Cred că una din probleme era problema rutelor transiberiene, era o chestiune care trebuia adusă în discuție, ca și chestiunea cerului unic european. E important să vedem cum facem pași înainte și cum discutăm problema capacității suplimentare a aeroporturilor în ceea ce privește pistele, dar în general, așa cum spunea domnul Marinescu, o să așteptăm să vedem ce face Comisia Employment și apoi o să analizăm unde stăm. Dar cred că în general direcția noastră este cea bună și am susținut ideea de a face pași înainte și vom continua să facem acest lucru. Mulțumesc, domnul Alcadraue. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Iau cuvântul în numele colegului nostru, domnul Leichfried, care este în străinătate. Grupul nostru are o atitudine pozitivă față de acest raport. Considerăm că spiritul de cooperare a fost uh, excepțional mai ales săptămâna trecută la Strasbourg și am înțeles foarte bine că raportorii din umbră au avut ocazia să se întâlnească, după cum am înțeles. Putem susține amendamentele de compromis prezentate de raportor și ne bucură faptul că uh, raportorul a preluat explicit unele dintre amendamentele noastre. Îi mulțumim pentru acest lucru și îl felicităm. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să vă spun că există o serie de amendamente cheie pentru noi, mai ales amendamentul 17 și 18, ca și amendamentul 36. 17 și 18, în primul rând. Am dorit să subliniem că o concurență onestă, loială în interiorul Uniunii Europene este un element esențial. Concurența este necesară pentru a avea o poziție puternică față de restul lumii și suntem preocupați de ceea ce se numesc practicile neloiale uh, ale anumitor întreprinderi care în ev- ev- evident uh, beneficiază de subvenții regionale, mă gândesc la low costuri. În momentul în care vorbim de politica externă, trebuie să, luăm, să avem în vedere acest factor. Amendamentul 36 Dorim să menținem formularea normelor minime în acordurile bilaterale, mai ales în sectorul social și în domeniul mediului, ca și în ce privește drepturile pasagerilor. Numai în felul acesta putem să ajungem la un cadru de reglementare, la un cadru legislativ care să fie coordonat și armonizat este un minimum minimorum dacă vrem să ajungem la condiții de concurență echitabile la nivel mondial. Mulțumesc. Domnul Gil Gail, președintele. Mulțumesc, domnule președinte, din partea Comisiei Europene. Îi mulțumesc raportorului pentru raportul excelent, îl felicit de asemenea și mulțumesc și celorlalți eurodeputați pentru amendamentele înaintate. Majoritatea dintre cele 60 de amendamente vor întări uh, acest proiect de raport și evident vor susține o politică externă a aviației mai ambițioasă, care e necesară pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm. Avem nevoie de mai multă Europa în această politică externă a aviației. Cred că un raport puternic al Parlamentului European va susține aplicarea concluziilor Consiliului și propunerile pe care le-am făcut noi în comunicare. Dacă sunteți de acord, domnule președinte, vom uh, comenta diversele amendamente cu raportorul ca să aibă în vedere aceste comentarii și ținând cont de timp, dacă îmi permiteți, vreau să subliniez doar câteva dintre ele și restul comentariilor noastre le voi transmite raportorului ca raportorul să ne analizeze. În primul rând, amendamentul 9. La acest amendament Ni se pare că nu este corect, nu este just să arătăm uh, cu degetul comisia și să spunem că nu a ajuns la armonizare în acest domeniu. Asta facem noi, de fapt. Continuăm armonizarea legislației europene. Avem impresia că amendamentul nou nu prea și are locul aici. Amendamentul 13 Există o propunere de referire la standardele potrivite și nu la standardele înalte, high standards în loc de appropriate standards. Considerăm că asta de fapt este o scădere a nivelului de standarde pe care Europa le consideră uh, importante. Amendamentul 27 Considerăm că nu susține uh, competitivitatea domeniului aviatic al Europei la nivel european, parcă cere mai multe impozite, mai multe taxe pe, uh, impuse sectorului aviației și ni se pare că nu face altceva decât să handicapeze, dacă vreți, uh, aviația europeană pe piața concurențială internațională. Amendamentul 28 nu este foarte clar uh, ce așteaptă Comisia Tran de la uh, Comisie. Se face referire la un acces uh, ușor, la niște studii. Poate, eu știu, Comisia dorește să facă apel la Comisie să analizeze îndeaproape uh, tarifele de călătorie prea mari sau diferențele dintre uh, tarifele de călătorie dintre țări. Amendamentul 36, Comisia Uh, trebuie să prezinte standarde minime obligatorii pentru acordurile bilaterale. Asta merge dincolo de mandatul Comisiei. Acordurile bilaterale sunt între statele membre și țările terțe, iar Comisia nu poate să impună niște standarde minime obligatorii asupra statelor membre. Putem negocia, putem discuta cu statele membre, facem acest lucru, Încercăm să introducem niște clauze standarde în acordurile bilaterale și, evident, în acordurile Uniunii Europene. Amendamentul 38 nu ne e clar ce se spune aici. Noi am propus revizuirea uh, regulamentului care se referă la concurența neloială între transportatorii europeni și transportatorii neeuropeni acolo unde cei neeuropeni uh, au un avantaj, uh, mai ales când se bucură de o subvenție sau micșorează prețurile prea mult. Suntem pe cale de a pregăti o asemenea revizuire a acestui regulament, dar aici ne este, nu ne este clar cum, uh, în ce măsură acest instrument revizuit se poate aplica și la modurile de transport durabile alternative. Nu știu dacă aceste moduri de transport se referă la mașinile curate sau la trenurile de mare viteză. Din punctul nostru de vedere, e, foarte greu să înțelegem uh, ce, despre ce e vorba aici, în ce măsură există o concurență între căile ferate din Europa și căile ferate din Golf. Ne-am străduit să înțelegem sensul acestui amendament. Și mai am câteva, domnule președinte, și voi uh, conchide. Amendamentul 40 se face trimitere la comisie să încheie negocierile cu țările vecine, inclusiv Algeria. Vreau să vă informez că nu avem negocieri cu Algeria deocamdată. Avem un mandat, dar n-am început negocierile cu Algeria. Deci poate corectați această redactare. Amendamentul 59 De asemenea, este adresat comisiei care este invitată să se gândească cu multă atenție înainte de a introduce măsuri punitive suplimentare care afectează competitivitatea uh, un, transportatorilor aerieni europeni. Ne gândim la acest lucru și comunicarea noastră a fost un exercițiu de gândire profundă am dorit să facem propuneri care să nu fie considerate punitive, ci care să susțină competitivitatea sectorului aviatic european. Amendamentul 60 în cele din urmă. Comisia sau mai degrabă amendamentul îndeamnă Comisia să propună un mandat de negociere pentru a clarifica poziția noastră la OACI este un lucru foarte greu de pus în aplicare. S-au mai făcut asemenea recomandări în 2002. Uh, le-a făcut comisia, dar Consiliul n-a avut o reacție pozitivă la acest lucru. Sigur, este o propunere bună, dar și astăzi noi considerăm că va fi greu să uh, obținem susținere pentru a pune în aplicare această uh, propunere. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și încă o dată îl felicit pe raportor. Domnule Marinescu, doriți să mai adăugați ceva? Vă mulțumesc uh, pentru toate comentariile. Voi ține cont de tot ce s-a spus aici. Mulțumesc, for, mulțumesc. Uh, pe 7 mai se va vota în comisie. În comisie vă reamintesc acest lucru. Nu știu dacă avem deocamdată data în care se va vota în plenară, dar 7 mai este data la care vom vota. Probabil se va vota în plenară în mai. Vă mulțumesc tuturor și încheiem astăzi sesiunea de dimineață cu toate aceste evenimente de astăzi și ne vedem în această după amiază. Mulțumesc! Uh, Do you